Dragi colegi, dragi colegi, ar fi bine să începem la timp, poate că putem să terminăm un pic mai devreme. hau ich hier doch alles kaputt. Schönes Hämmerchen. Nein, das tue ich nicht. Nein, ich schmeiße nicht mit... Nu, nu mă voi apuca să arunc cu ciocanul. Nu vă fie teamă, dragi colegi, uh, dacă terminăm, uh, dacă începem mai devreme, poate terminăm uh, mai devreme, așadar, haideți să încercăm să facem acest lucru astăzi, fără însă să prejudiciem în vreun fel discuția de astăzi. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi, bugetul pe 2018, mandatul pentru trialog. Este vorba despre mandatul, după cum spuneam, pentru trialog. Raportorul nostru este aici, este vorba despre domnul Lockegaard. În uh, fostul mandat, unii dintre dumneavoastră au avut ocazia de a lucra cu domnul uh, Lockegaard în ceea ce privește aspectele bugetare. Așadar, um, domnule Lockegaard, ne bucurăm că ești uh, din nou alături de noi, uh, că ai venit din nou la Comisia pentru Cultură. Deadline pentru, amendam- pentru amendamente este 2 mai 2017 la ora 11, deci ca și mâine, iar votul în comisia noastră va avea loc la 30 mai. Comisia responsabilă pe fond este uh, cea pentru bugete. Îi dau uh, lui Morten acum cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să fiu uh, iarăși aici. Mulțumesc pentru cuvintele de introducere. Mă bucur încă o dată să fiu alături de dumneavoastră la această comisie atât de prietenoasă, o comisie grozavă și uh, am un oarecare deja vu pentru că atunci când mi s-a spus că voi avea această uh, misiune să fiu raportor uh, aici, am fost uh, raportor la, comisie, la comisia noastră și anul trecut, așadar mă bucur foarte mult să colaborez cu dumneavoastră. Sper să fie o experiență la fel de plăcută ca data trecută și de data aceasta. Vom vedea, însă, după cum spuneam, mă bucur să revin. Vă rog să îmi permiteți să subliniez pe scurt cele mai importante puncte ale avizului meu. Am lucrat la uh, concluziile la care a ajuns Comisia în ultimii ani. Nu pot să spun că mm, concluziile la care am ajuns sunt diferite de cele din anii trecuți. Poate câteva mici uh, diferențe, dar nimic important. Avizul este necontroversat și echilibrat, ceea ce este foarte bine. Doresc să subliniez uh, cele două puncte uh, mai importante pe care le-am observat. Sigur că aș vrea să mă refer la Erasmus Plus, care a fost uh, propus uh, în cadrul CFM. Uh, bugetul a fost redus la 100 de milioane și cred că trebuie să facem ceva cu privire la aceasta, dacă este posibil. Acesta este unul dintre punctele cheie în uh, activitatea noastră și anume să vedem ce putem să facem cu privire la acest lucru. De asemenea, am constatat că finanțarea propusă pentru uh, fondul de solidaritate a fost uh, și ea redusă, vorbim de 58 de milioane, ca să fim exacti, știu acest lucru pentru că am mai discutat cu dumneavoastră, doamnă președinte, despre acest lucru și, și acesta este un punct uh, important care trebuie ridicat din nou, pentru că să iei pur și simplu bani de la Erasmus Plus mi se pare mult prea simplu pentru mine, este chiar prea simplu și pare ca și cum Comisia ar avea uh, probleme în găsirea de bani pentru proiecte. Nici nu vreau să încep această discuție, nu cred că ar fi o idee bună, însă cred că dacă se procedează așa, trebuie să reacționăm și am putea să avem niște discuții referitor la de unde putem găsi bani. Și toate aceste lucruri sunt menționate. Un al treilea punct pe care l-am menționat, am subliniat că uh, programele uh, cultura din cadrul culturale din cadrul programului Europa Creativă și programul Europa pentru Cetățeni înregistrează în continuare rate scăzute de succes al proiectelor, provocând frustrări în rândul solicitanților și împiedicând funcționarea programelor. Se solicită să fie alocate mai multe fonduri programelor în 2018 pentru a asigura eficacitatea lor. Așadar, cred că acesta este un punct foarte important, ținând cont de faptul că aceste două programe sunt uh, esențiale pentru activitatea noastră. Apoi, uh, solicităm uh, sinergii mai puternice între programele din domeniile culturii și educației și FEIS și fondurile ESI și îndemnăm Comisia să alimenteze anticipat Fondul de Garantare pentru Europa Creativă prin intermediul FEIS pentru a sprijini sectorul cultural și creativ, stimulând astfel creșterea economică. Punctul 5. Salutăm acordul la care s-a ajuns privind anul european al patrimoniului cultural 2018. Uh, Vorbim aici de un buget de 7 milioane de euro din care 4 milioane reprezintă fonduri noi. Ceea ce este minunat, întotdeauna ne bucurăm când vorbim de bani noi. Și, în ultima instanță, am uh, menționat succesul proiectului O nouă narațiune privind Europa, aflat acum în ultimul său an ca acțiune pregătitoare. Și, uh, și dumneavoastră ați participat la aceeași ședință ca și mine, doamnă președinte, și aș spune că am avut un dialog uh, constructiv cu Comisia cu privire la uh, modul de a continua acest proces, astfel încât să observăm cum poate să fie integrat în celelalte programe în perioada care începe cu anul 2020. După cum ați spus, doamnă președinte, uh, vom continua, așa cum ați spus și dumneavoastră, cele mai importante elemente pe care le-am găsit. Se referă la pașii care mai trebuie făcuți. Sunt multe elemente care merită subliniate și aștept să purtăm uh, o discuție pe marginea acestor puncte și să revizuiesc uh, opiniile dumneavoastră. Președinta, mulțumesc. Doresc să subliniez un aspect pe care l-am discutat în această dimineață la reuniunea coordonatorilor. Era vorba despre Move to Learn, Learn to Move, acest program, pe care ni l-a propus Comisia sub formă de proiect pilot, pornind de la o idee care a venit de la Parlament, acest interrail pentru toată lumea. La reuniunea coordonatorilor am uh, atras atenția că nu putem să acceptăm ca Erasmus Plus să fie văduvit uh, de 2,2 5 milioane de euro pentru a finanța acest program. Că 2,5 milioane de colo, 2,5 de coace, câteva milionașe de altundeva și ia uite cum se adună toate, iar Erasmus Plus nu este un cont de finanțare a tuturor ideilor care le mai vin unora și altora. Trebuie subliniat acest lucru și spus cât se poate de clar și respicat. Acum vor interveni uh, raportorii din urmă. Domnul Stoiaschi. Da, mulțumesc, domnilor și domnilor. Este oarecum ciudat că avem o situație în care uh, putem să sprijinim uh, imediat ceea ce a spus raportorul, pentru că ați menționat într-adevăr cele mai importante trei puncte și acestea sunt punctele cu care putem să fim de acord. Însă, permiteți-mi să uh, atrag atenția asupra unui lucru. Din experiența mea, atunci când comisia ne oferă bani, imediat ia bani de la noi din altă parte. Și așa se întâmplă și acum. Mi s-a făcut promisiunea că banii pentru Erasmus Plus vor spori. Am avut promisiuni referitoare la faptul că vom avea mai mulți bani pentru Europa Creativă și care a fost rezultatul? Rezultatul este că a crescut cu 200 de milioane bugetul, a fost redus cu 100, deci 50% și apoi am auzit uh, cum ar trebui să fie folosite aceste, cum ar trebui să fie folosite aceste noi fonduri. Și apar niște îngrijorări din punctul meu de vedere. În primul rând, uh, trebuie să vedem dacă Erasmus Plus va putea să-și îndeplinească obiectivele. Mie mi se pare dificil să sprijin acest program. Uh, este cu adevărat dificil, după cum spuneam, și mi se pare că banii, uh, respectiv finanțarea, este una foarte modestă. Trebuie să solicităm din nou sporirea fondurilor sau cel puțin să reducem reducerea care a fost propusă de către comisie. În al doilea rând, atunci când vine vorba despre um, patrimoniul european și veștile bune, ei bine, a fost dificil pentru noi, dar am reușit să obținem un uh, progres și anume că anumite părți să fie finanțate din finanțări suplimentare, dar ceilalți bani vor fi luați din Europa Creativă. Cu alte cuvinte, această uh, problemă ar trebui împărtășită cu Comisia Europeană. Deci, vestea bună nu este întru totul bună. În al treilea rând, avem uh, un alt program nou, cel care vizează solidaritatea europeană și mi-e teamă că acest program ar putea să fie finanțat încă o dată din banii dedicați altui proiect european, cum ar fi Europa Creativă. Și două aspecte de natură tehnică. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că nu există întârzieri la plăți. Acestea sunt uh, organisme mici și orice întârziere la plată este resimțită dureros. Acestea sunt organisme mici, agenții mici, care nu găsesc cu ușurință bani, nu sunt beneficiari uriași, ei își investesc proprii bani, fac eforturi și nu pot aștepta prea mult uh, să fie plătiți. Chiar dacă pentru noi, aici la Uniunea Europeană, acesta pare să fie o sumă mică. Și încă un lucru. Proiectele pilot sunt subfinanțate. Nu există bani proaspeți pentru proiecte pilot. Și nouă ni se pare dificil să finanțăm proiectele pilot care există deja de ceva vreme. Președinte. Mulțumesc, domnul Gentile, Luigi Morgano. Vă rog uh, să nu depășiți nici noastră 3 minute, dacă se poate. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum uh, ați spus, îl uh, înlocuiesc pe domnul Morgano, care mm, a trebuit să fie prezent la Econ, unde se votează și voi prezenta aici uh, ideile sale cu privire la subiectul pe care îl dezbatem în prezent. În primul rând, m-a rugat să mulțumesc uh, raportorului pentru avizul pe care l-a pregătit. Consideră că este foarte bine structurat. Când vine vorba despre priorități și despre buget, consensul este unul uh, larg. Aceste idei sunt doar niște adăugiri. Este important să menționăm două puncte principale atunci când vine vorba despre Erasmus+. Plus. Finanțarea trebuie centralizată și, de asemenea, trebuie să promovăm oportunitățile uh, Erasmus la punctul 3, așa cum s-a adoptat de către Parlamentul European în raportul privind implementarea. Iar când vine vorba despre uh, Corpul de Solidaritate, este foarte important să includem un uh, fragment care să se concentreze, odată în plus, pe distinția dintre voluntariat și modul în care este interpretat acesta și aspectul profesional al acestuia. Cred că nu putem să înlocuim locurile de muncă de calitate cu uh, munca de voluntariat prestată de voluntari. Când vine vorba despre uh, patrimoniul european cultural, pe care îl vom vota în curând în plenară, este foarte important să ne asigurăm că finanțarea este inclusă în buget pe baza acordului politic la care s-a ajuns. Și acest lucru este foarte diferit față de activitățile actuale uh, prevăzute de programul Europa Creativă. Este foarte important să analizăm industria creativă EFSI și celelalte programe asemănătoare au obiective similare, dar au criterii de finanțare diferite. De aceea este foarte important să promovăm interacțiunea între cele două programe, astfel încât să oferim sprijin acestui sector, care este foarte important uh, pentru noi și care va duce la creștere economică în final. Este foarte important, de asemenea, să vedem ce spune uh, raportul uh, de audit cu privire la garanția pentru tineri. Cred că subiectul furnizării, dacă nu va merge mână în mână cu sprijinirea uh, cererii, nu va putea funcționa. Cred de asemenea că există o subfinanțare cronică la bugetul european în ceea ce privește cultura și educația. De aceea, consider că ar trebui să corectăm acest lucru pentru a ne asigura că avem resurse proprii adecvate și că nu depindem de contribuțiile naționale. Acesta este de asemenea un aspect relevant atunci când vine vorba despre a discuta despre CFM-ul post-2020. Toate aceste lucruri pe care le-am exprimat vor fi sprijinite de amendamentele pe care le voi înainta și sunt sigură că uh, toate grupurile vor coopera uh, pentru a merge pe aceeași linie și în viitor. Președinta, mulțumesc, doamna Helga Trippel. Mulțumesc, Pita, mulțumesc uh, Molly Morgan pentru sugestiile sale. În mod normal împărtășesc toate punctele pe care le exprimă, mai ales în ceea ce privește revizuirea CFM. Am avut um, acest uh, plus de 200 de milioane la Erasmus Plus, care a fost apoi redus uh, cu 100 de milioane, 50 de milioane fusese alocate în 2017, așadar nu putem să ne arătăm mulțumiți cu această evoluție politică. De asemenea, un alt lucru care nu este nou, însă um, noi în calitate de comisie trebuie să insistăm cu privire la noul uh, program privind solidaritatea, care nu trebuie să fie finanțat de la Erasmus+. Și de asemenea, în ceea ce am mai auzit despre Creative Europe și Europa pentru cetățeni, bugetul este mult prea scăzut, așadar rata de succes este scăzută, ceea ce duce la frustrări și știm că multă lume um, este frustrată pentru că nu uh, au suficientă rezonanță um, aceste proiecte europene. Și acesta este un punct uh, de asemenea important, sinergiile între programele culturale și uh, fondurile EASY. Ceea ce doresc să adaug este cred că este să ne uităm la anul acesta, respectiv la um, anul viitor Trebuie să ne referim mai mult la migranți și refugiați și să folosim uh, educația și instrumentele artistice pentru a le oferi mai multe posibilități să se exprime și pentru a deveni parte a societății noastre. Cred că putem să facem mai mult pe această direcție și să ne asigurăm în termeni bugetari că lucrurile se vor așeza și că avem un concept clar pe care ne concentrăm, că dorim să fim mai mulți, mai, mult mai implicați pe această direcție. Vă mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Julie Ward, Maxim două minute, te rog. Mulțumesc foarte mult! Sunt de acord cu multe dintre lucrurile care au fost spuse și cred că este foarte important să continuăm să investim în uh, creativitate, pentru că, într-adevăr, aceasta duce la uh, economii de bani. Dacă investim în programe culturale bune și în schimburi culturale, în final vom ajunge să sprijinim valorile europene și astfel ne asigurăm că comunitățile marginalizate sunt incluse și nu uh, apar fenomene de radicalizare. Doresc să menționez, uh, de asemenea, um, subiectul Turciei, pentru că eu um, cunosc proiectele artistice, organizațiile societățile civile de tineri um, și altele asemănătoare din Turcia. Și cred că nu trebuie să fie pedepsite pentru ceea ce face guvernul acestei țări. Cred de asemenea că trebuie să găsim o cale de a continua să finanțăm și să sprijinim programele utilizând uh, exprimarea culturală indiferent în ce manieră facem acest lucru și cred că trebuie să punem la dispoziție niște fonduri în acest sens. Cred că trebuie să fim parteneri în continuare pentru această țară pe această direcție. Președinta, mulțumesc foarte mult și acum din partea Comisiei, domnul Frederic Fimaer. Este prezent? Vă rog, domnule Fimaer, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, Comisia Aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care îl acordați acestor programe foarte importante din domeniul culturii, educației și tineretului. Sprijinul dumneavoastră în procedura bugetară este important de la an la an, în așa fel încât să-i putem ajuta pe tineri, studenți și artiști ca să se exprime și să dezvolte mai bine în Europa. S-a vorbit despre cei 100 de milioane adițional pentru Erasmus+. Plus Într-adevăr, și noi uh, suntem întristați ca dumneavoastră de faptul că s-a tăiat, s-a tăiat acele 100 de milioane de către Consiliu. Și ratele de succes la mm, sub programul Cultura, despre care ați vorbit și dumneavoastră, sunt într-adevăr scăzute. Iată mai multe probleme în domeniu. Noi ne-am uh, propus anumite ținte pentru 2018, doream credite de angajament de 4 milioane pentru, uh, adiționale pentru 2018. Uh, Vom sprijini în continuare pentru anul 2018 programele care trebuie, chiar dacă nu există un istoric întotdeauna pozitiv aici. Comisia ce și-a propus pentru 2018 să atingă viteza de croazieră. Vom cere maximum, maximul autorizat în plafonul uh, din perspectivele financiare, în ceea ce privește creditele de angajament. Asta își propune Comisia pentru programul Erasmus+. În ceea ce privește creditele de plată, ca să-i răspund uh, persoane care ne-au întrebat în ceea ce privește ariaratele, am reușit să le eliminăm pe cele care s-au adunat în ultimii ani, într-o foarte mare măsură, iarăși pentru 2018 ne așteptăm așadar, din acest punct de vedere, să avem viteză de croazieră. Profilul bugetar al programelor noastre cuprinde foarte multe arierate. Și pentru 2018 am propus o creștere față de 2017 pentru Europa Creativă de 9,7% și de aproximativ 12% pentru Erasmus+. ținând cont de mm, fondurile care vizează crearea Corpului European pentru Solidaritate și care vizează țările terțe. În ce privește Corpul pentru Solidaritate, după cum știți, aici încă se lucrează. Obiectivul ar fi ca propunerea aceasta să fie înaintată Colegiului Comisarilor spre viitoare, în același timp cu proiectul de buget pentru 2011. Încă lucrăm. Dorim ca acest program să fie finanțat din realocări de bani din, de la alte programe, precum și din bani noi. Cel puțin 25%. Realocările care provin de la Erasmus Plus în propunerea actuală sunt de aproximativ 60 milioane de euro pe an. Iată, acestea sunt propuneri din text. Corpul pentru Solidaritate nu va avea un impact asupra Europei Creative. Aș dori să subliniez acest lucru. Mulțumesc. Äh, Mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Ceea ce a spus cu privire la Corpul pentru Solidaritate nu ne bucură în mod deosebit, trebuie să spun acest lucru cât se poate de clar, pentru că speraserăm că cei 50 de milioane suplimentari pe care îi aveam anul acesta la dispoziție ar fi putut să uh, fie cheltuiți pentru ceea ce planificaserăm inițial și nu pentru o altă cauză, chiar dacă este una bună. De aceea, această discuție din uh, luna mai uh, va fi reluată. Însă, mulțumim până una alta pentru uh, explicațiile pe care ni le-ați oferit. În final, doresc să îi mai dau cuvântul domnului Lockegard, pe scurt, și apoi vom continua cu discuția pe care o vom purta cu raportorul nostru principal pentru buget, care este deja alături de noi. Uh, vă mulțumim că sunteți uh, aici și că ați venit puțin mai devreme. Uh, domnule Lochegard, mulțumesc, voi fi cât se poate de succint, mulțumesc pentru informațiile și, inform- și cunoștințele pe care mi le-ați transmis. Ceea ce a spus președintele de la început, pe 2 mai este deadline-ul pentru amendamente, pe 30 mai votul va avea loc la comisie la mijlocul lui mai avem prezentarea uh, proiectului de buget de către comisie și după cum a spus doamna președinte, vom avea discuții și cu privire la Corpul pentru Solidaritate și alte proiecte. Și cu privire la acesta vom uh, redacta un aviz care va fi discutat în iunie și la începutul lui iulie. Cam acesta este orizontul de timp și aștept să colaborăm. Mulțumesc foarte mult, uh, Martin. Îți doresc uh, ție și raportorilor din umbră cu care lucrezi mult succes. Și acum trecem la schimbul de opinii cu raportorul general pentru bugetul pe 2018, domnul Mureșan, căruia îi urăm bun venit la comisia noastră. Mi-ar fi făcut plăcere să stați alături de mine, dar dacă preferați să stați uh, acolo în sală, nu este nicio problemă. Ne bucurăm că sunteți alături de noi astăzi și că ne veți prezenta prioritățile dumneavoastră pentru bugetul pe 2018. Și dorim să vă transmitem și noi prioritățile noastre. Știu că acum treceți pe la toate comisiile, dar, aha, iată, veniți uh, în față. Foarte bine. Oricum nu mușc, trebuie să vă fie clar acest lucru. Știu că acum treceți în uh, perioada de comisiile, discutați cu toată lumea, prezentați prioritățile, știm că depuneți multe eforturi, dar uh, cred că pentru activitatea dumneavoastră, raportor general pentru buget, acesta este un lucru care vă este util. Aveți cam 5 minute cuvântul, apoi uh, voi da cuvântul și raportorului nostru, domnului Morten Lockegaard, pentru a vă transmite prioritățile noastre. Domnule Mureșan, aveți cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, stimați colegi, pentru faptul că m-ați primit în această dupămasă la Comisia pentru Cultură. După cum știți, doamnă președinte, și după cum ați spus, sunt în curs de a vizita toate comisiile parlamentare pentru a discuta cu ele prioritățile noastre, prioritățile lor pentru bugetul 2018. În plenara din, 2008, din martie am votat raportul cu linie directoare pentru bugetul 2018 și acolo avem o primă schiță a priorităților pentru 2018. Acum așteptăm proiectul efectiv de buget care ne va fi prezentat de comisie la sfârșitul lunii mai. După aceea, pentru succesul negocierilor noastre cu Consiliul, va fi important ca Parlamentul să aibă o poziție uh, puternică, unitară. De aceea este esențial și pentru mine să știu care sunt prioritățile dumneavoastră. Deci eu sunt aici să vă spun uh, pe scurt cum văd eu lucrurile, dar mai important este să îmi spuneți dumneavoastră la ce vă așteptați, pe ce doriți să mă concentrez pe acest capitol și iată aș dori ca prezența mea aici astăzi să fie începutul bunei noastre cooperări, începutul dialogului nostru. După ce prezintă comisia proiectul de buget, va fi foarte important să vă ascult părerile, să știu exact unde credeți că ar trebui să insistăm mai mult, în așa fel încât proiectele din domeniul dumneavoastră de responsabilitate sunt finanțate așa cum trebuie. Eu cred că principalele priorități politice ale Uniunii pentru bugetul 2018 ar trebui să fie în primul rând creștere și locuri de muncă și în al doilea rând securitatea cetățenilor. Eu cred că la asta se așteaptă cetățenii Uniunii Europene. În primul rând locuri de muncă și în al doilea rând securitate. În ultimii doi ani, bineînțeles, ne-am confruntat cu criza refugiaților. Toate resursele pe care le-am putut uh, disponibiliza din bugetul Uniunii pentru fondul Madad, pentru fondul Africa, pentru uh, facilitatea refugiaților din Turcia, le-am pus la dispoziție. Însă, bineînțeles, locurile de muncă nu se vor crea singure fără ca noi să facem niciun fel de efort în acest sens. Tocmai de aceea, eu cred că prima prioritate pe care ar trebui să ne-o stabilim este creșterea și crearea de locuri de muncă, consolidarea economiei, creșterea competitivității, creșterea atractivității sale pentru investitorii privați, pentru antreprenori, în așa fel încât ei să poată investi, pentru că astfel, bineînțeles, se creează, în cele din urmă, locuri de muncă. Trebuie să ne concentrăm pe infrastructură, pe inovare, pe IMM-uri, Trebuie să îi sprijinim pe antreprenori, mai ales pe tinerii antreprenori. Programele pe care aș dori eu să mă concentrez sunt Orizont 2020 pentru inovare, Connecting Europe, Facility pentru infrastructură, Cosme pentru IMM-uri, după cum am spus, și pentru IMM-uri, pentru, tine, pentru antreprenori, pentru tinerii antreprenori, ar trebui să ne concentrăm și pe inițiativa pentru tineret și pe Erasmus. Erasmus este extrem de important pentru mine deoarece și-a dovedit eficiența în ultimii 30 de ani deja, în primul rând și în al doilea rând, deoarece studiile arată că în momentul în care angajatorii dau locuri de muncă tinerilor, acceptă, a, a, apreciază, îmi cer scuze, experiența internațională. Foarte mulți angajatori caută acest lucru la ora actuală și apreciază acest lucru. Participarea la un stagiu Erasmus înseamnă că tinerii Europei câștigă experiență de care au nevoie ca să aibă șanse mai bune pe piața forței de muncă, în momentul în care își caută un loc de muncă. Vestea bună pentru Erasmus este că la negocierile cu Consiliul noi am primit, ca urmare a revizuirii CFM-ului, un angajament de încă 100 de milioane de euro până la sfârșitul acestui CFM. Și am o veste pentru dumneavoastră, o veste proaspătă. Noi, cei de la Parlament, ne-am făcut temele. Am adoptat toate documentele pe care trebuia să le adoptăm în ceea ce privește revizia CFM. Acest uh, lucru se afla pe agenda Consiliului Afaceri Generale de astăzi și, la cererea Regatului Unit, acest punct a fost scos de pe ordinea de zi a acelui Consiliu. Regatul Unit uh, nu dorește să voteze cu privire la revizuirea CFM-ului, până nu, are, nu au loc alegerile respective din Regatul Unit. Amânarea cu două-trei luni, ce înseamnă? Nu este un risc, nu este un pericol. În cele din urmă, banii care au fost promiși pentru Orizont 2020, Facilitatea Connecting Europe, Erasmus și Inițiativa pentru Tineret, toți acești bani vor fi alocați în continuare și e în regulă dacă mai durează încă 2-3 luni. Însă dacă nu se adoptă așa cum ne-am așteptat noi și așa cum am căzut noi de acord cu, parla- cu Consiliul, în urma faptului că ne-am făcut noi temele uh, în Parlament, atunci, bineînțeles, este un risc major pentru tineri, pentru educație și așa mai departe. De aceea este în interesul nostru al tuturor să transmitem semnale Consiliului prin toate mijloacele, prin toate instrumentele de care dispunem, că este important ca uh, Consiliul să își act să își respecte angajamentele. Și Consiliul are o miză foarte mare în inițiativa pentru tineret și în Erasmus. Apoi, care sunt proiectele concrete în ceea ce privește cultura și cetățenia? Ele, bineînțeles, trebuie să beneficieze de atenția de care merită. Mă gândesc la rețelele paneuropene, doamna președintă, la Comisia pentru Bugete ne confruntăm cu probleme cu Euronet Plus. Noi finanțăm Euronet Plus, dar acesta nu are finanțare previzibilă pe termen lung. Și este momentul să ne hotărâm odată, mai ales comisia trebuie să se hotărească. Consideră că acest proiect este viabil, ei bine, atunci el ar trebui să beneficieze de finanțare stabilă, în așa fel încât el să poată face planificări, acest uh, proiect să poată avea plan, planuri pe uh, termen lung, așa cum face orice alt orice altă instituție, orice altă organizație. Pe altă parte, dacă se constată că nu este viabil, atunci nu mai trebuie să primească finanțare. Și aici aștept să văd care este opinia dumneavoastră cu privire la Euronet Plus. Trebuie să fim conștienți că resursele de la rubrica 3 sunt limitate. Trebuie să fim conștienți de faptul că dacă cheltuiem bani într-un anumit domeniu, ei sunt bine cheltuiți. Sunt conștient și de provocările cu care se confruntă Euronews și cu limba ucraineană și, și cu Turcia, limba turcă. E acea problemă a faptului că televiziunile publice nu mai colaborează cu Euronews. Aici așteptăm opiniile dumneavoastră. Trebuie să ne spuneți care este evaluarea dumneavoastră asupra Euronews, ce idei aveți pentru bugetul Uniunii în acest domeniu. Apoi, Corpul pentru Solidaritate, Anul European pentru Patrimoniul Cultural 2018. Opinia, deja de multă vreme a Parlamentului, este că trebuie să finanțăm noi priorități prin bani noi, prin resurse financiare noi. În momentul în care am căzut de acord asupra acestui CFM în 2013, aveam anumite priorități, dar nu am anticipat criza refugiaților, nu am anticipat câteva dintre uh, Uh, crizele cu care ne confruntăm la ora actuală în domeniul securității și terorismului. În mod clar, dacă trebuie să facem mai multe lucruri, dacă cetățenii doresc ca noi să facem mai multe lucruri, dacă guvernele să facem, doresc să facem mai multe lucruri, e nevoie de mai mulți bani. Pentru că altfel proiectele care există deja sunt uh, periclitate. Să vă dau un exemplu, Orizont 2020. Proiectul pentru cercetare și inovare, adică Rata de succes, deci proporția de proiecte pe care le putem finanța în primii doi ani a acestui CFM a fost de 13% și a scăzut de la 19% în uh, primii doi ani din CFM-ul anterior. Deci asta ce înseamnă? Sunt foarte multe proiecte bune pe care nu le putem finanța deocamdată. Asta îi afectează și pe tinerii cercetători, de cele mai multe ori femeile cercetători. Orizont 2000 20 a fost afectat, s-au tăiat de acolo fonduri, s-au tăiat și din Connecting Europe Facility Fund în momentul în care a fost creat FACE. Și vă dau exemplu, anul european pentru Patrimoniul european și corpul pentru solidaritate sunt proiecte bune pe care îl dorim finanțate și aici dorim să facem un apel la adresa Consiliului. Cum că noile proiecte au nevoie de noi resurse, pentru că nu trebuie să afectăm proiectele pe rol deja. În ceea ce privește inițiativa de angajare pentru tineret, după cum știți, am avut angajamentul de a crește finanțarea aici cu încă 1,2 miliarde de euro până la sfârșitul acestui CFM, după revizuirea CFM-ului, și din aceste, aceste 1,2 miliarde, 500 de milioane trebuie alocate în decursul acestui an. Însă este important de subliniat că revizuirea CFM-ului trebuie să treacă. Faptul că nu primim vești de la Consiliu nu poate decât să ne îngrijoreze, trebuie să aplicăm presiunea asupra lor. Cred că șomajul tinerilor este o provocare foarte mare. Trebuie să reducem șomajul tinerilor. De asemenea, sunt de acord să alocăm uh, din aceste 1, miliarde de euro, să alocăm acești bani, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că proiectul are rezultatele scontate de către uh, cetățeni. Întotdeauna este dificil să alocăm resurse dacă există vreun raport sau un studiu care spune că un anumit proiect nu vine cu rezultate sau că banii nu ajung la beneficiari sau că rezultatele sunt dezamăgitoare. Eu ce aș dori să văd, da, trebuie să continuăm să finanțăm inițiativa de ocupare pentru tineret, dar trebuie să ținem seama și de opiniile dumneavoastră. Dacă ajungem la concluzia că trebuie să modificăm programul, să-l îmbunătățim, să-l actualizăm, sunt deschis și la această oportunitate. Pentru că, la urma urmei, noi ce dorim să facem? Să mergem în fața cetățenilor și să le spunem că finanțăm un proiect care funcționează. În încheiere, doamna, doamnă președinte, acțiunile pregătitoare și proiectele pilot. Cu cât înaintați mai puține proiecte pilot, cu atât îmi este mie mai ușor, pentru că îmi va fi mai ușor să aleg. Eu doresc să ne transmiteți proiecte pilot bune, multe. Procedura este asem- asemănătoare cu cea de anul trecut. Fiecare proiect pilot și fiecare acțiune pregătitoare trebuie să fie înaintată pentru o preevaluare de către Comisia Europeană. Proiectul pentru dumneavoastră să ne transmiteți aceste chestiuni pentru preevaluare este 3 mai. Trebuie să le tra- transmiteți spre evaluare și proiectele pe care le-ați trimis anul trecut și care au fost aprobate, dar pe care doriți să le continuați anul acesta. Orice doriți să finanțați în acest uh, capitol, trebuie trimis Comisiei pentru preevaluare. Și apoi toamna vom pregăti un pachet și vom acorda prioritate proiectelor care au primit nota A, cel puțin, de la Comisie și sper că vom putea finanța și proiecte pilot care au primit nota B de la comisie. Dar nu acele proiecte pilot care au nota mai, mic de, mai mică decât B. Repet, termenul este 3 mai, este important să transmiteți dosarele respective și este important să primiți și o notă bună la comisie. Atât am avut eu de spus, doamnă președinte, stimați colegi, aștept să ascult discuția, comentariile, întrebările dumneavoastră și vă asigur că vom coopera Uh, cu mare interes uh, în decursul acestui an, cât sunt eu uh, raportor general pentru bugetul Uniunii. Vă mulțumesc! Ganz, ganz herzlichen Dank für Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare generală cu privire la prioritățile dumneavoastră și cred că ne bucurăm cu toții că Erasmus Plus se găsește în topul priorităților dumneavoastră. Aceasta este o veste bună și cred că vom colabora bine în acest caz. De asemenea, cred că ne bucură, nu numai pe mine, ci și pe toți uh, colegii noștri, că Euronet Plus se regăsește pe agenda dumneavoastră. Anul acesta am avut problema că au existat probleme deoarece Comisia nu voia neapărat ca acest uh, proiect să fie finanțat mai departe. Au existat uh, dificultăți și dacă am reușit să găsim o linie bugetară proprie cu uh, un viitor sigur pentru Euronet Plus, ar fi o veste foarte bună și ar fi o valoare adăugată importantă europeană. Pentru că cred că această, aceștia fac o treabă bună la Euronet Plus. Tocmai am avut o audiere cu privire la Euronews și uh, o discuție cu privire uh, la acest subiect împreună cu Comisia pentru Control Bugetar. Uh, și am adresat multe întrebări, iar din punctul meu de vedere, întrebările adresate nu sunt, nu și-au găsit un răspuns cu adevărat satisfăcător, dar poate este prea devreme pentru că în acest moment este dificil de găsit o poziție comună a Comisiei pentru Cultură cu privire la Euronews. Există îngrijorări, mai ales în ceea ce privește structura acționariatului și uh, de asemenea, independența editorială. Uh, multe lucruri nu mi s-au părut suficient de convingătoare în discuția de astăzi, deci nu pot să spun cu mâna pe inimă că putem să continuăm și să finanțăm ca și până acum acest proiect. Trebuie să vedem cum uh, va fi evaluată discuția pe care am avut-o de la aici, la Comisia pentru Cultură. Bun, veștile de la Consiliu nu sunt neapărat îmbucurătoare. Am fost uh, presați ca cât se poate de repede să uh, decidem cu privire la ceea ce inițiază Consiliul, să ne dăm aprobarea, iar acum Consiliul și, mm, din nou, Marea Britanie sunt cei care apasă pe frână. Sperăm însă că Consiliul, uh, foarte rapid după alegerile din Marea Britanie, va lua o decizie corespunzătoare, pentru că altfel unele dintre proiecte ar putea să aibă de suferit, respectiv ar putea apărea consecințe negative, ceea ce ni s-ar părea regretabil și nu am vrea să acceptăm lucrurile ca atare. Morten Lockegaard uh, va specifica mai în detaliu prioritățile noastre și apoi voi declara discuția deschisă. Morten, te rog, ai cuvântul. Uh, not... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu aș dori să mă repet, pentru că tocmai am vorbit despre prioritățile noastre înainte, cu 5 minute înainte să vină domnul Mureșan. Pe scurt, aș dori să spun că am putea fi de acord cu majoritatea priorităților pe care le-ați prezentat dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru rezumatul respectiv, a fost o sinteză foarte utilă. Prioritățile dumneavoastră se alinează cu ale noastre. Bineînțeles, suntem dezamăgiți de faptul că Erasmus Plus pierde din cauza Consiliului în această revizie. Dar, după cum a spus doamna președinte, este o veste bună faptul că acum putem continua Erasmus Plus cu priorități foarte clare. Este cel mai important program de care s-a ocupat vreodată această comisie parlamentară. Data trecută, când am discutat despre CFM, s-a, s-au acordat mai multe fonduri Erasmus Plus și acum ar trebui să facem același lucru. Pentru că așa ar fi corect. În ceea ce privește EuroNet. am fost, într-o oarecare măsură, implicat acum 5, 6, 7 ani, în discuții asemănătoare, tot despre Euronet și Euronews. Exact aceeași discuție am avut-o atunci. Și avizul, a, opinia mea a fost tocmai aceeași. Euronet este un proiect foarte bun. El este în vigoare deja de mai mulți ani. Sunt mai multe evaluări de impact care ne arată că este o rețea foarte utilă. Într-adevăr, Euronet s-a confruntat cu câteva probleme financiare. Și acest lucru, ca să fiu sincer, se datorează comisiei. Comisia nu s-a hotărât niciodată. Care este vestea bună? Sursele mele îmi spun că situația s-a schimbat recent. Acum, comisia se pare că a schimbat macazul și, în sfârșit, promovează răspicat acest proiect foarte bun. Se pare că ne așteaptă un viitor luminos, dacă reușim să venim cu o linie bugetară adecvată aici. Eu aș promova acest proiect, este o idee foarte bună, ne furnizează servicii extrem de utile deja de mai mulți ani, iar face acest lucru cu un buget foarte limitat, micșorându-se în fiecare an. Sunt de acord cu concluzia dumneavoastră, cum că e momentul să ne hotărâm și să luăm o decizie, într-o direcție sau alta. Și eu, în mod clar, vă spun că trebuie să promovăm Euronet. Sunt de acord cu doamna președintă. Nu vreau să vă dau lecții de istorie aici, dar vreau să comentez totuși că am avut o istorie pestriță cu Euronews. Chiar acum câțiva ani am avut câteva situații nu am putut participa la audierea Euronews, doamnă președinte, din nefericire, dar aș dori să analizez mai îndeaproape problema și să vedem care sunt concluziile. Pentru că am băgat foarte mulți bani în Euronews în ultimii ani, fără să punem întrebările care trebuie. Deci trebuie să avem mai mare grijă cu banii pe care îi cheltuim aici. Cam atât am avut eu de spus deocamdată, vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Mai există solicitări de intervenție? Domnul Hieschi și apoi doamna Trebuie. Bardzo króciutko. To, co było dla mnie pozytywną niespodzianką, to świadomość. Mulțumesc. Ce mi se pare un lucru bun e <clears throat> conștientizarea. Mă bucur că raportorul e atât de conștient de prioritățile noastre. Nu mai rămân multe de spus, vreau să mă refer la o singură chestiune. Ați afirmat că securitatea e o prioritate pentru Comisie și Consiliu, dar ce mi se pare mie că lipsește e nevoia de a lupta pentru securitatea Europei prin uh, combaterea dezinformării despre Europa. Vorbim despre televiziunea proprie europeană, despre promovarea instituțiilor europene, dar pentru mine e important să văd dacă luptăm și împotriva propagandei și a dezinformării, pentru că și asta țin de securitate. Portalurile, de exemplu, care recrutează militanți care să meargă în Siria. Am avut un aviz aici și a fost clar că trebuie să găsim uh, resurse pentru a combate aceste dezinformări. Mulțumesc. Ja, vielen herzlichen Dank, Helga Trüppel. Mulțumesc, Helga Trüppel. Ja, thank you very much for your... <clears throat> Vă mulțumesc pentru contribuție. Aș începe cu obiectivul general al Comisiei legat de securitate. Vorba de incluziune, de menținerea societății și transformarea ecologică. Doar dacă aceste lucruri sunt împreună, se poate asigura un viitor al Europei, pentru că oferă o educație adecvată și angajare culturală și fără a da mai multe posibilități oamenilor nu vom atinge obiectivele legate nici de locurile de muncă, nici de securitate. Nu trebuie să fie o abordare unidimensională, ci o imagine de ansamblu. Aș vrea să mă refer doar la asta, nu să repet ce a spus uh, o colegă. Bugetul mai mare pentru Erasmus Plus, să nu se ia bani de la Erasmus Plus, chiar pentru alte idei, chiar dacă sunt bune, ar trebui să fie un mesaj clar din partea bugetului pentru 2018 în special cu programul Europa Creatoare și Europa pentru Cetățeni. Cred că e foarte clar că dacă vrem să ne atingem obiectivele, după cum s-a spus în ce privește societatea deschisă, să dai multe posibilități migranților uh, și refugiaților și celor dezavantajați și tinerilor, atunci trebuie să facem mai mult. Aș vrea să mai subliniez doar două alte aspecte care sunt totuși importante pentru noi. Buna bugetizare a prețului, a premiului lux e o modalitate bună de a ne adresa publicului european să vedem care sunt filmele, narațiunile respective, să le oferăm, oferim posibilitatea să se bucură de filme produse în Europa. În acest an vom deschide Casa Europeană a Istoriei și e nevoie de un buget adecvat n-ar trebui să să tai din bugetul acesta atunci când prezentăm avizul privind bugetul respectiv. Mulțumesc! Dank auch für diese letzten... Mulțumesc și pentru aceste două ultime observații referitoare la premiul Lux și la Casa Istoriei Europene. Acesta va fi deschisă săptămâna viitoare și am avut ocazia de a arunca o privire înăuntru. Nu era gata complet, însă eram foarte sceptică, dar cred că este un proiect care a reușit foarte bine și cred că merită sprijinită în continuare și trebuie să ne asigurăm că Um, vom avea resurse financiare suficiente, astfel încât um, aceasta uh, să nu numai să se transforme într-un succes odată cu deschiderea ei, ci să se transforme într-o poveste de succes pe termen lung. Doresc acum uh, să-l rog pe domnul Fimer din partea comisiei dacă dorește să mai ia cuvântul, dacă nu, nu, în regulă, atunci îi dau cuvântul domnului Mureșan, care are cuvântul de încheiere. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru tot ce mi-ați spus în legătură cu Euronet, Euronews, Premiul Lux, Casa Istoriei Europene. Mi-am notat tot. Erasmus a fost într-adevăr una dintre prioritățile mele de la bun început. Și vedeți, de fiecare dată când am ocazia să vorbesc undeva în public despre buget, menționez acest punct pentru că am convingerea că e o investiție bună, <clears throat> nu doar că le dă tinerilor cunoștințe mai multe despre alte țări europene, exersarea limbilor străine pe care le învață în școală, ci le dă și posibilitatea de a avea o experiență pentru a avea succes în a-și găsi un loc de muncă, mai multe cunoștințe despre Europa și îi face mai puțin vulnerabili în fața populismului deci, cred că e o investiție bună și se numără printre prioritățile mele principale. Aștept cu interes avizul comisiei dumneavoastră și cooperarea noastră în uh, întregul an. Vă mulțumesc încă o dată, stimați colegi și domnul președinte. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi astăzi. Vă urez uh, mult succes uh, în activitatea dumneavoastră viitoare. Există foarte multe interese diferite la Parlamentul European de care trebuie să se țină cont și toate trebuie aduse la un numitor comun. Vă doresc mult succes în demersul dumneavoastră și să colaborăm cât mai bine și pe viitor. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, aproape că am ajuns la finalul ședinței noastre. Mă uit uh, în sală, și cred că la chestiunile diverse nu mai sunt uh, alte observații de făcut, așadar vă mai atrag doar atenția că săptămâna viitoare ne vom întâlni din nou și anume pe 4 mai de la 9.30 la 12.30 și de după amiază la 15 până la 18.30. Vă doresc tuturor o seară plăcută și vă mulțumesc, le mulțumesc și interpreților noștri pentru activitatea foarte bună. Helga mai are de spus uh, ceva. Am o întrebare cu privire la agenda, cu privire la 4 mai, pentru că atunci are loc și deschiderea casei uh, eu, istoriei europene. Da, uh, mi s-a atras atenția că vom încerca să eliberăm după amiaza, astfel încât să avem cu toții posibilitatea să participăm la deschiderea casei uh, istoriei europene. Cred uh, că ar trebui să reușim acest lucru pentru că am reușit să bifăm multe dintre punctele uh, pe care aveam să le discutăm, astfel încât uh, ar trebui să mai eliberăm puțin agenda de data viitoare și să uh, reușim să ne eliberăm după amiază, astfel încât să putem participa cu toții la deschidere. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc interpreților și vă mulțumesc uh, tuturor, seara plăcută!